ci încercăm să fim echilibrați. Trecem acum la raportul doamnei Van Bosuit, îmbunătățirea legiferării în domeniul pieței unice. Are cuvântul raportoarea timp de 4 minute. dag beste voorzitter beste collega's ik ben blij Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, mă bucur foarte mult că astăzi, în sfârșit, pot să-mi prezint raportul în ceea ce privește îmbunătățirea regulamentului privind piața unică. A fost un drum lung până în ultima clipă și astăzi putem spune că Uniunea Europeană a intrat în ape tulburi. Criza euro, criza refugiaților, criza uh, de securitate, referendumul din uh, țările de jos, Brexit, Grexit și așa mai departe și pot să spun că nu putem să solicităm în continuare mai multă Europa ca panaceu. Aceste vremuri s-au dus de mult. Uh, Oamenii mă întreabă ce poate face Europa pentru a se apropia mai mult de cetățeni și eu sunt convinsă că Europa are o responsabilitate să demonstreze cât de relevantă e. Pentru că doar dacă Europa poate demonstra că este relevantă și că are un rost, oamenii vor vedea că are valoare adăugată. Și este de asemenea o responsabilitate parțială și a instituțiilor europene să se asigure că se respectă principiul subsidiarității și să se asigure că acesta are prevalență de câte ori se iau decizii în privința luării de măsuri sau atunci când se de- decide care este cea mai bună abordare sau dacă se decide că un regulament este sau nu este necesar. Și de asemenea, trebuie să se asigure că un regulament este fezabil și poate fi implementat. Și aceasta este premiza raportului meu în ceea ce privește îmbunătățirea pieței unice, pentru că este o piatră de temelie în ceea ce privește integrarea europeană. Este foarte important ca odată ce se adoptă legislația, aceasta să fie și pusă în aplicare așa cum trebuie. Pentru a pune în aplicare piața internă și pentru a profita de avantajele ei și, de asemenea, pentru a putea uh, să profităm la maxim de, uh, și să uh, respectăm uh, provocările pieței digitale, trebuie să ne asigurăm că instituțiile dau dovadă de hotărâre și trebuie să ne asigurăm de asemenea că nu există o reglementare prea strictă. Trebuie să fim foarte atenți la aceste aspecte și toți actorii implicați trebuie să fie uh, luați în calcul. Îmbunătățirea regulamentului nu, trebuie, nu, nu înseamnă că regulamentul trebuie să fie abandonat, ci trebuie să ne asigurăm că regulamentele care sunt implementate sunt competitive și protejează și stimulează crearea de locuri de muncă și afacerile în Europa și companiile. Trebuie să ne asigurăm că producția și inovația sunt stimulate. Trebuie să fim curajoși, să adresăm uh, întrebări, să avem o poziție critică atunci când e cazul. Este important pentru că o piață internă dinamică contribuie la bunăstarea cetățenilor noștri și sper că pot conta pe votul dumneavoastră. Mâine mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la intervențiile spontane, catch the eye. Ana Corața Bild, un minut. Mulțumesc, domnule președinte aș dori să îi mulțumesc raportoarei pentru un raport excelent. o mai bună legiferare este esențială pentru o mai bună pia funcționarea pieței interne. Și nu este vorba de reducerea cons uh, protecției consumatorilor uh, sau a drepturilor lucrătorilor, este vorba de reducerea birocratiei. Piața unică trebuie să fie aplicabilă în economia reală. Trebuie să avem uh, evaluarea impactului de calitate și să avem instrumente de soluționare a problemelor, cum ar fi Solvit și altele. Dialogul cu cetățenii europeni este esențial precum și evitarea suprareglementării uh, care se întâmplă atunci când statele membre impun prea multe reguli în aplicarea uh, pieței, reglementărilor privind piața unică. Avem nevoie de o piață unică, transparentă, eficientă și aproape de cetățeni. Avem nevoie de aplicare, nu de confruntare ideologică între întreprinderi și consumatori. Pe bună dreptate, uh, vicepreședintele Timerman spune că trebuie să acționăm cu mare amploare pe probleme mari și cu o amploare mai mică la probleme mai mici. Mulțumesc, domnul Șani, un minut, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie, domnule președinte. Piața unică este foarte importantă și protecția consumatorului este un element foarte important al acestei piețe. Consumatorii nu sunt întotdeauna informați în legătură cu drepturile lor și modalitățile de exercitare a acestor drepturi. De aceea este foarte important să, să avem informații pentru consumatori și să ne coordonăm cu organizațiile de consumatori. Sistemul cadru trebuie să asigure că reglementarea este actuală, că ține cont de inovații și ultimele cercetări. Există o inovație maghiară care citește codul de bare al unui produs și poate să-ți dă, dea informații în legătură cu acest produs. Aceste inițiative ar trebui să fie susținute. Mulțumesc un minut, Vicky Ford. Piața unică ar trebui să înlesnească viața cetățenilor și a companiilor și să facă comerț în uh, cele 28 de state membre. Nu ar trebui să adauge costuri, ci să scadă costurile și să ajute economiile să, crească, să Um, creeze locuri de muncă. Uh, aceste lucruri sunt susținute de mulți colegi. Ar trebui să introducem reguli noi doar atunci când ajută economiile să crească. Regulile ar trebui să fie ușoare, ușor de aplicat, iar IMM-urile în special ar trebui să aibă o povară mai mică, iar parlamentele naționale ar trebui să aibă o voce mai puternică și să poată să uh, blocheze uh, legi nedorite. Marea Britanie nu e singura care solicită reformă și mă bucur să văd că mulți colegi din toată Europa susțin acest raport și sper că vom vota cu toții pentru în favoarea lui mâine uh, la uh, plenară. Uh, mulțumesc, urmează domnul Nicola Caputo. Mulțumesc. Piața unică este un instrument esențial pentru a relansa creșterea și crea, pentru a crea locuri de muncă. Însă avem de-a face cu o provocare în ceea ce privește efic- eficiența reglementării. Avem nevoie de prevederi bune, mai ales uh, acum că întreprinderile noastre nu mai sunt suficient de competitive. Trebuie uh, de asemenea să acționăm asupra cererii și trebuie să ne bazăm pe valoarea adăugată a Uniunii Europene și a pieței europene. Trebuie de asemenea să nu uităm că avem nevoie de indicatori eficienți pentru a putea măsura eficacitatea legislației pe piața internă. Oricum, în orice proces uh, legislativ, trebuie să revenim la respectarea principiilor fundamentale, transparență și coerență. Mulțumesc. Stimate domnule Caputo, am aici uh, un mic beculeț roșu. Am aici un mic beculeț roșu care se aprinde când vorbitorul vorbește atât de repede încât interpreții nu pot să facă să urmărească. Și Uh, acest beculeț era uh, aprins. Nu pot decât să vă recomand uh, să vorbiți puțin mai lent pentru ca toată lumea să vă poată urmări. Un minut acum, domnul Ceaba Șogor. Thank you. I can only agree with... Vă mulțumesc. Sunt de acord cu opinia raportului în legătură cu o piață unică bine reglementată un, o piață care să evite uh, legislația inutilă și care să nu uh, facă compromisuri în ceea ce privește protecția mediului, care să recunoască importanța mai bunei implementări și a punerii în aplicare a legilor existente în loc de a crea noi legislații înainte de testarea legislației anterioare. Într-un cu un text în care concurența se poate să ducă la creștere și locuri de muncă, pentru a nu rămână în urmă în noile eh, domenii emergente și care să fie un lider în economia digitală și, în ultimul rând, să asigure creșterea pe termen lung a Uniunii Europene în beneficiul cetățenilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Tomacic, un minut, ultimul nostru vorbitor la intervenții spontane. Jedinstveno tržište predstavlja naj... Mulțumesc, domnule președinte. Piața unică este de cea mai mare importanță pentru Uniunea Europeană. Astăzi este ceva normal să facem comerț unii cu alții și să investim în uh, diversele țări. Pentru a avea prosperitate în continuare cu piața unică, ar trebui ca aceasta să se extindă la toate serviciile și să fie protejată de practici proaste. Proasta implementare a legilor uh, periclitează IMM-urile, care practic angajează mai bine de 80% din forța de muncă din sectorul privat. O mai bună reglementare a pieței unice care să reducă poverile administrative și care să ofere șanse mai mari IMM-urile, IMM-urilor trebuie să fie o prioritate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum, doamna comisar, doamna Iurova. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. În numele comisiei aș dori să mulțumesc Comisiei pentru Piața Internă și în special Uh, raportorului pentru acest raport. Sunt de a, suntem de acord că piața unică este o constantă a integrării europene. În ultimele decenii a acordat mai multe uh, locuri de muncă și a contribuit la uh, o creștere mai mare. Așadar, anul trecut a, Comisia a prezentat două inițiative destinate să uh, facă acest lucru. Regulamentul, mm, pachetul pentru mai bună reglementare, uh, acest pachet care acopere întregul ciclu, ciclu politic uh, de la evaluările de impact până la evaluarea și adoptarea legislației europene. Acest pachet ne va ajuta să facem față uh, problemelor reale ale cetățenilor. De acum, uh, legislația va fi adoptată pe baza probelor și pe uh, baza unor evaluări de impact mai fiabile pentru a câștiga încrederea cetățenilor Uniunii Europene. Recent am, am uh, negociat un acord uh, interinstituțional pentru o mai bună legiferare și avem un cadru puternic și o nouă, un, un nou angajament din partea acestor instituții în sprijinul unui mai bun reglementări. Acum de, va depinde de Parlament să lucreze cu Comisia pentru a asigura implementarea sa corectă. Trebuie să asigurăm beneficii pentru cetățeni Uh, în mod practic și nu doar în teorie. De acest uh, program Refit, pe care tocmai l-am discutat cu, în urmă cu câteva minute, este un exemplu. Acest uh, program va avea un rol central în simplificarea legislației actuale, în reducerea poverilor de reglementare, în special pentru IMM-uri și micro-întreprinderi facem acest lucru fără să um, slăbim nici uh, unul dintre obiectivele de mediu și sociale. O altă inițiativă pe care am întreprins-o anul trecut este strategia pentru piața unică, adoptată în octombrie 2015. Are trei obiective cheie să creeze noi oportunități pentru cetățeni și întreprinderi, să uh, permită modernizarea și inovarea de care are nevoie Europa și în special să asigure rezultate practice. În anumite, rezultate, în anumite domenii trebuie să lansăm noi inițiative, de exemplu să introducem un serviciu de pașapoarte pentru eh, sectoarele cheie ale economiei, Uh, propuneri în legătură cu discriminarea consumatorilor pe baza naționalității și sau domiciliului și de asemenea un regulament pentru recunoașterea reciprocă. Însă nu este suficient să avem noi inițiative, trebuie să ne asigurăm că vom avea o aplicare eficientă a legislației deja existente putem să gândim legislația mai bine și să evaluăm și să, să evaluăm uh, aspectele care nu funcționează cum trebuie. Trebuie să ne asigurăm și că se asigură, că se aplică corect uh, regulile existente în ceea ce privește uh, dezvoltarea unei culturi a uh, respectării regulilor avem, trebuie să avem uh, un dialog anual în legătură cu conformitatea. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, avem aceleași obiective, avem aceleași uh, idei în legătură cu îmbunătățirea legislației pentru piața unică și uh, așadar haideți să conlucrăm Comisia, Parlamentul și Consiliul în acest sens. Vă mulțumesc! mulțumim foarte mult, doamnă comisar.